ase al regulamentului, președintele uh, Comisiei Președinților um, spune că nu există obiecții împotriva uh, actelor delegate. Recomandarea uh, este considerată că a fost adoptată. Dacă nici un uh, Uh, grup politic sau cel puțin 40 de deputați în timp de 24 de ore nu se vor pronunța împotriva acestei recomandări. Găsiți recomandarea pe site-ul web al ședințelor plenare. Comisia uh, pentru uh, Turism